Doamna președinte. Doamna președinte. La séance est reprise. Reluăm lucrările. Autoritățile competente din Letonia au uh, comunicat alegerea doamnei Repin în Parlamentul European, înlocuindu-l pe domnul Dombrovskis, începând din 19 martie 2009, în conformitate cu articolul 3 alineatul 2 din regulament, în măsură